holiday with the lunch break and then tomorrow. Dragi colegi, bine ați venit! Vreau să vă spun cum stăm cu ordinea de zi. Trebuie să vă informez că votul în ce privește ajutorul jurisdicțional pentru suspecți va fi, respectiv punctul 7, va fi votat după punctul 10, raportul doamnei Wikström. și mâine după amiază am adăugat un punct suplimentar pe ordinea de zi, schimb de vederi um, în urma deciziei conferinței președinților din 10 aprilie în ceea ce privește efectele posibile inclusiv asupra drepturilor uh, și statutului de membru al Uniunii Europene a unui stat membru care ar hotărâ să reintroducă pedeapsa cu moartea. Dacă nu sunt obiecții, atunci ordinea de zi este adoptată cu aceste modificări. Acum, în ce privește regimul lingvistic, în timpul întâlnirii noastre de astăzi nu avem interpretare în daneză, greacă, letonă și croată. Acum vreau să vă spun care au fost recomandările coordonatorilor. Mai întâi numirea raportorilor. În urma reuniunii coordonatorilor de pe 27 aprilie și deciziile lor aferente, următoarele rapoarte vor fi realocate următoarea reorganizare de la Socialiști și Democrați, vă supun atenției, doamna Faion acum va fi raportare pentru Codul Uniunii ce privește vizele, doamna Sipel va fi raportare pentru lupta împotriva fraudei cu, care amenință interesele financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal, și de asemenea, în urma deciziei coordonatorilor de pe 31 martie, doamna Ferrara a fost numită raportoare pentru raportul din proprie inițiativă Lupta împotriva corupției și follow-up la rezoluția uh, Comisiei CRIM. În plus, uh, vom avea și un raport din, iniți din proprie inițiativă în ce privește piața digitală. Coordonatorii au hotărât de asemenea să ceară sloturi suplimentare pentru întâlnirea de Comisiei libere, respectiv pentru 26 mai de la 9.12.30 și după amiază de la 15 la și pe 25 iunie, iarăși, o întâlnire de o zi întreagă. Sunteți de acord cu deciziile coordonatorilor? Vreau să vă reamintesc că începem voturile la 11 și un sfert astăzi și va fi un vot destul de greu deci vă rog să uh, verificați că aveți cardurile de vot la dumneavoastră, pentru că pentru unul dintre rapoarte, practic toate voturile sunt electronice. Vă reamintesc că astăzi, la orele 12, avem o întâlnire în comun cu membrii Comisiei ECON, la etajul 3, tot în această clădire, deci sala PHS 3C. În ce privește adoptarea proceselor verbale pentru întâlnirile din 5-6 noiembrie 2014, 20 noiembrie 2014, 3, 4 decembrie 2014 și 27 ianuarie 2015, dacă nu sunt obiecții, procesele verbale sunt adoptate. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este o scurtă prezentare pe care o fac eu um, însă în calitatea mea de raportor pentru trialogul uh, um, asupra CEPOL. Am să încerc să vă fac uh, o prezentare clară și succintă. Au avut deja loc două triloguri, ieri a avut loc cea de-a doua, și de asemenea au avut loc și două întâlniri tehnice între membrii staffului pentru acele puncte care sunt cheie pentru Parlamentul European, majoritatea amendamentelor au fost acceptate. Cred că o să ajungem la un compromis destul de bun. La articolul 1, Consiliul a fost de acord cu această propoziție, Uniunea Europeană stabilește această agenție, CEPOL, și tot ceea ce fusese inițial în primul articol trece acum în articolul 3. La articolul 2 Aici, de asemenea, aspectele uh, care erau importante pentru colegii noștri uh, au putut de asemenea să fie negociate în mod favorabil. Un lucru și mai important, la articolul 3 am putea să ajungem la un compromis potrivit căruia Consiliul ar putea să accepte ca ce podul să poată să uh, pună în aplicare legislație, ceea ce este foarte important pentru noi. Am vorbit și de chestiunile de drepturi fundamentale și de um, um, training în acest domeniu, pentru că știți că majoritatea membrilor Parlamentului țineau foarte mult la această temă și apare și în unele considerente, dar acum apare și la articolul 3, aliniatul 1, Se face trimitere la schemele de training în considerente, deși Consiliul nu vrea să menționeze comunicarea directă. În urma trilogului de ieri a rămas încă deschisă discuția pe tema resurselor Consiliul urmează să ne propună niște amendamente de compromis ca să putem să avem um, un text uh, bine formulat. Mai avem dezbateri despre comitetul științific și chestiunile de guvernanță și procedura de selecționare a comitetului director încă mai trebuie discutată. Consiliul trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate în această privință. Pentru celelalte puncte avem un text bun care ar trebui să fie um, rezultatul. Vreau să subliniez faptul că Eu am să cer o declarație din partea Parlamentului și a Consiliului cum că structura de guvernanță din acest dosar este doar uh, un caz aparte și nu ar trebui să fie văzută drept un precedent pentru alte agenții UE, ca de exemplu pentru Europol, pentru noi nu vrem să influențăm în vreun fel uh, uh, în vreun fel negocierile pe tema celorlalte agenții. Vreau să-i mulțumesc doamnei Beniova, care este raportoare și care m-a sprijinit uh, uh, în timpul acestor negocieri. Și acum văd că domnul ei dorește să ia cuvântul. Mila pani predsedajúca, uh, chcem să poďakovať. Vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc în numele grupului SND pentru o cooperare foarte, foarte bună. Eu sunt mereu mulțumită în momentul în care văd că o femeie se implică în domenii care nu sunt neapărat uh, tipice intereselor femeilor. Mi-a plăcut foarte mult premisa trialogului și vreau să vă mulțumesc, de asemenea, pentru faptul că ați sprijinit solicitarea noastră. Adică, Partea aceea cu drepturile fundamentale este foarte importantă. Vreau să vă mulțumesc pentru maniera profesionistă în care s-a desfășurat colaborarea și sper ca la vot lucrurile să meargă fără cusuri. Kinga, îți mulțumesc încă o dată. Da, mulțumesc. Și eu sper că vom putea să avem un text cât mai bun la sfârșit. Cam atât despre CEPOL. Trecem acum la următorul punct, punctul 5 de pe ordinea de zi, agenda europeană pe tema securității. Pe 28 aprilie, Comisia Europeană a adoptat agenda europeană pentru securitate, care stabilește priorități, uh, instrumente concrete și acțiuni ce trebuie luate la nivelul Uniunii pentru perioada 2015-2020. Această agendă deja ne-a fost prezentată de către domnii comisar Timmermans și Avramopoulos în timpul plenarei, chiar în ziua în care agenda a fost adoptată. Și atunci am putut să um, reacționăm într-o primă instanță în urma acestei prezentări. Acum avem ocazia să discutăm mai în profunzime despre acest subiect și ca atare îi urez bun venit domnului Soreca, care este directorul Directoratului pentru Securitate la Direcția Generală de Afaceri Interne, <laughs> care ne va prezenta în mai multe amănunte această agenție. Bună ziua, doamnă președinte, bună ziua, doamnă și domnilor deputați. Suntem încântați să avem o a doua ocazie să vă prezentăm uh, mai în amănunt agenda europeană pentru securitate. Știu că obiectivul este să avem un schimb de vederi, deci uh, eu am să încerc să fac o prezentare dinamică am pregătit 12 diapozitive pentru ca prezentarea mea să fie mai uh, interesantă. Vreau să vă furnizez informații de context, să vă spun mai multe și despre conținut și să avem o discuție despre ce urmează. Așa cum probabil știți, au început pregătirile pentru a stabili această agendă deja în 2014. Consiliul European a cerut Consiliului și Comisiei să înceapă să se gândească cum pot să actualizeze această agendă pentru securitate. Parlamentul European a lansat un apel similar și ca atare au avut loc uh, consultări extinse, interinstituționale și consultări publice încă din iulie 2014. Am uh, dat posibilitatea cetățenilor, reprezentanților societății civile, dar și statelor membre să își aducă contribuția și de altfel ei au reacționat uh, în număr mare. Consultările publice au durat aproape patru luni de zile și au fost uh, deosebit de utile pentru noi pentru că am putut să identificăm multe priorități. Cetățenii, când vine vorba despre securitate, uh, sunt foarte sensibilizați. Ne-am gândit chiar să folosim un nou eurobarometru care a fost uh, publicat și el în ziua adoptării agendei. Cred că săptămâna trecută ați văzut deja această versiune a eurobarometrului și am văzut acolo că prioritățile sunt uh, terorismul, uh, um, criminalitatea cibernetică și criminalitatea organizată. Acestea sunt cele mai relevante pentru cetățeni. A existat de asemenea în septembrie 2014 o conferință la cel mai înalt nivel uh, organizată de către Comisia Europeană și cu participarea președintei acestei comisii, dar am invitat, bineînțeles, și reprezentanții sectorului privat, uh, ai societății civile, ca să discutăm despre ce trebuie să se întâmple de acum înainte. După evenimentele tragice din primele săptămâni ale acestui an, am uh, simțit cu toții că trebuia să acționăm în regim de urgență. Tentativa noastră și a președintelui Juncker pe vremea aceea era să pregătim un document care să nu fie doar pentru acele momente de criză și de urgență, ci să fie viabil pentru 5 ani de zile. Ca atare, chiar și după evenimentele din ianuarie, noi am continuat munca la această agendă și de aceea ea a fost adoptată doar ulterior. Cum este structurată această agendă? Noi spunem, în primul rând, că există amenințări transfrontaliere pentru statele membre ale Uniunii Europene și atunci se justifică intervenția UE într-un domeniu în care răspunderea este încă partajată, statele membre fiind uh, primele competente pentru a garanta securitatea. Însă fiind vorba despre amenințări transfrontaliere, atunci devine inevitabil pentru Uniunea Europeană să uh, răspundă la unison. Și acțiunile UE au o valoare adăugată. Răspunderea la aceste reacții față de aceste amenințări revine o răspundere comună, o răspundere europeană și așa cum menționa deja uh, domnii Timerman și Avramopoulos, noi vedem această agendă ca fiind una comună, răspundere comună, eforturi în comun, muncă de punere în aplicare uh, la unison. În timpul muncii de pregătire pentru această agendă am discutat despre uh, principiile care uh, să ghideze acțiunea Uniunii în acest uh, domeniu am uh, definit cinci asemenea principii. Primul dintre ele este respectarea plină a drepturilor fundamentale. Securitatea și respectul drepturilor fundamentale nu sunt uh, contradictorii, din potrivă, e vorba despre obiective complementare. Anul trecut, s-a lansat un apel către acele instituții care se ocupă de chestiunile de securitate după hotărârea foarte importantă a Curții Europene de Justiție care spunea părților interesate cât de important este să includem o evaluare a drepturilor fundamentale în orice inițiativă politică. Și noi numai așa putem să garantăm uh, sustenabilitatea tuturor inițiativelor juridice și conformitatea cu uh, principiile de uh, respectare a drepturilor uh, fundamentale. Cum vă spuneam, este o muncă în comun, o partajare a răspunderii pentru toți actorii europeni și, de exemplu, Agenția Europeană pentru Drepturile Omului și Agenția Europeană pentru Protecția Datelor trebuie să intervină într-o fază cât mai precoce a oricărei uh, uh, inițiative, tocmai pentru ca să existe această plus valoare europeană. Celălalt principiu este cel al transparenței, dării de seamă și a controlului democratic nu are sens să spun aici la Parlamentul European cât de important este această regulă, uh, așa cum uh, a stabilit tratatul de la Lisabona, este rolul care a fost conferit uh, Parlamentului European. Prin urmare, Comisia și angajamentul să vină de două ori pe an la Parlament și la Consiliu, cei doi colegislatori, pentru a spune în ce stadiu se află punerea în aplicare a agendei. De asemenea, am hotărât să avem niște uh, indicatori uh, care să fie actualizați odată la patru luni. Acest lucru a fost bine explicat la conferința pe care deja v-am menționat, care a avut loc în septembrie anul trecut. Și v-am spus că va fi organizat și un forum al securității odată pe an, unde uh, agențiile, um, specialiștii, societatea civilă, uh, instituțiile, bineînțeles, vor fi prezente. Noi vrem să facem tot ce putem pentru ca legislația deja în vigoare și instrumentele deja existente să fie folosite și în modul cel mai eficient. Știți că în primii 15 ani din uh, uh, secolul 21 s-au uh, adoptat multe inițiative legislative, practic din anii 90 încoace, dar acum am vrea să le evaluăm pe toate și mai ales să facem o evaluare a felului în care s-a făcut punerea în aplicare pentru toate aceste uh, acte legislative înainte de a adopta altele noi. În domeniul securității, nu doar Agenția pentru Justiție și Afaceri Interne va fi implicată, dar uh, e vorba și de alte uh, agenții precum uh, ENISA sau ESA, pentru că va fi o familie cât mai extinsă a agențiilor europene, pentru că dorim să garantăm securitatea Uniunii Europene în toate domeniile. Bineînțeles că aici, când vorbim despre securitate, nu este vorba numai despre uh, uh păstrarea uh, ordinii. Uh, vorbim despre transport, vămi, uh, incluziune socială, energie, sănătate publică. Deci în toate aceste domenii ne gândim la protejarea securității. Mâine Comisia va adopta strategia pentru piața unică digitală și Agenția pentru Securitate, precum și Agenția pentru Piața Unică Digitală, uh, sunt un bun exemplu despre cum uh, are intenția Comisia de a face politică de aici înainte, pentru că toate domeniile sunt complementare. Vrem să existe o legătură mai puternică între dimensiunea internă și cea externă a securității. Nu există nicio amenințare la securitatea internă care uh, nu uh, au proveniență externă. În iunie urmează să fie făcută o evaluare strategică, cum spuneam, a legislației deja adoptate din uh, anii 90 încoace, iar în ceea ce privește securitatea internă, vom vedea uh, cum ne descurcăm cu uh, um, lupta împotriva diferitelor forme de trafic, a traficului de ființe umane, a um, acțiunilor criminalități organizate, împotriva um, acțiunilor infracționale din zonele de frontieră. Deci ne vom, vom evalua și felul în care se comportă forțele de aplicare a legii și să vedem cum putem, cu fondurile existente în zona uh, justiției și afacerilor interne, putem să uh, facem fața amenințelor și eventual să coroborăm aceste uh, eforturi cu cele depuse pentru a menține securitatea externă. Deci, cum spuneam, vrem ca actuala uh, strategie cadru pentru securitatea internă să fie consolidată Existau aici trei piloni. Trei piloni de acțiune în această uh, zonă de justiție și afaceri interne. Mai, un schimb de informații mai bun, uh, mai, o cooperare mai solidă și uh, <clears throat> investiții în uh, inovare și formare. Primul pilon era schimbul de informații. Este o chestiune uh, vitală este însă foarte important ca informațiile care există deja să fie cu adevărat uh, transferate în, de la un stat membru la altul și în, uh, să aibă loc acest schimb între agențiile relevante. Numai așa, dacă statele membre chiar fac schimb de informații în actualul uh, cadru strategic pentru securitate, vom putea folosi pe deplin <clears throat> acest instrument. Și avem uh, exemple foarte bune în acest uh, sens. Uh, documentele pe care le-a transferat Interpolul au putut fi folosite pentru a detecta potențial teroriști. În ce privește imigrația și presiunea migratorie, și aici va trebui să um, depistăm mai multe căi de acțiune și veți primi mai multe informații săptămâna viitoare. Alte măsuri au fost identificate apropo de uh, um, aceste grupuri de acțiune rapidă. Parlamentul s-a implicat pe deplin în ce privește protecția datelor, um, um, datele pasagerilor și toate instrumentele juridice aferente, dar acum trebuie neapărat să accelerăm munca pe aceste dosare. Este un apel lansat de către Comisie, către toate instituțiile. Noi, ca întotdeauna, suntem gata să dăm o mână de ajutor cu legislatorilor ca să se găsească cât mai rapid un compromis. Cum spuneam, al doilea pilon Uh, cooperare operațională, rol crucial pe care l-au de jucat uh, mai multe agenții, trebuie să ne asigurăm de faptul că mecanismele deja existente sunt exploatate la maxim, trebuie de asemenea să folosim cât mai bine bugetul de securitate. Vrem să acordăm mai multă atenție ciclului de politici Haideți să trecem acum la cel de-al treilea pilon. Așa cum spuneam, aici vrem să consacrăm multă energie și finanțare uh, formării. Știți că acum uh, uh, trainingul face parte din portofoliul afacerilor interne. De asemenea, cercetarea și inovarea sunt prioritare. Doamna președinte, mă roagă să mă apropii de încheiere, am să vă spun care sunt prioritățile. În primul rând, lupta împotriva terorismului și radicalizării, împotriva um, finanțării terorismului, împotriva criminalității organizate. S-a vorbit foarte mult despre uh, un centru de luptă împotriva terorismului de, uh, care să funcționeze pe lângă Europol. De fapt, va fi o uh, Uh, întărirea unui departament care există deja la Europol și vom, le vom acorda mai multe resurse, mai multe mijloace pentru ca ei să poată să dea o mână de ajutor statelor membre fără a-și depăși mandatul. Vrem să lansăm deja anul acesta o, o, uh, un forum pe internet ca să discutăm despre formele extreme de terorism, cum spuneam, să discutăm cu toți cei interesați online. În ce privește noi măsuri pentru a lupta împotriva finanțării terorismului, vedem cum putem să controlăm uh, și plățile electronice și plățile făcute în cash. Pentru prima oară în securitatea, într-o strategie de securitate, vorbim despre răspunsurile jurisdicționale și despre folosirea dreptului penal și cum poate fi revizuit dreptul penal pentru a se lupta mai bine împotriva terorismului și împotriva radicalizării celor care uh, sunt deja în închisoare. Pot să vă spun că am lucrat uh, din greu cu acei colegi din serviciile de educație, de ocupare, pentru că dacă vrem să luptăm împotriva radicalizării, avem nevoie de aceste instrumente, educația și ocuparea. A consolidat ciclul de politici europene pentru a lupta împotriva uh, criminalității organizate, împotriva mm, uh, contrabandei și apoi folosind acest concept uh, follow the money, să mm, pistezi banii, să implementăm pe deplin pachetul de luptă împotriva spălării banilor, să folosim uh, unitatea de uh, informații secrete în domeniul financiar și să pregătim un studiu de fezabilitate în ce privește uh, confiscarea bunurilor fără un uh, mandat uh, eliberat de o instanță. Cum spuneam, vrem să ne asigurăm împreună cu colegii din diferite departamente să știm că vom avea noi inițiative legislative, de exemplu în ce privește penalizarea uh, um, infracțiunilor uh, domeniul uh, mediului. Trebuie să consolidăm legislația existentă, adoptând mai întâi uh, directiva în ce privește uh, rețeaua de informații securizate, pentru ca oamenii să se simtă mai în siguranță atunci când au activități online. To be adopted tomorrow. Strategia care va fi adoptată mâine se va ocupa și de această chestiune. Și în sfârșit, am ajuns la diapozitivul care ne arată cum vrem să continuăm. Spunea și domnul vicepreședinte Timerman, domnul Pomulos Mopulo, așteptăm din partea Parlamentului să contribuie și el la această agendă și considerăm că Parlamentul este de fapt principalul nostru interlocutor pentru punerea în practică a acestei agende, nu doar din punct de vedere legislativ. Noi uh, luăm în calcul posibilitatea de a reveni pornind de la un plan de măsuri care să fie transpus în practică odată la șase luni, firește inclusiv la nivel ministerial, ca să vă spunem cum stau lucrurile. Sper că asta ați așteptat de la mine, sper că v-am răspuns și firește, doamnă președinte, vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Domnule Soreca, vă mulțumesc foarte mult, deschid acum dezbaterea. Uh, in the first round, the floor to the coordinators or the person replacing the coordinator. So, uh... Mai întâi începem cu coordonatorii, domnul Fost, care înlocuiește doamna Holmeier. Vielen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat această posibilitate și vă mulțumesc foarte călduros și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Mulțumesc și pentru prezentarea conceptului de securitate în Uniunea Europeană și eu consider că este minunat că în sfârșit este făcută această propunere, însă mă întrebam în ce măsură dăm dovadă de suficientă flexibilitate, de câtă flexibilitate dispunem până la urmă pentru următorii 5 ani, dacă avem un astfel de concept la dispoziție, dată fiind viteza cu care se produc toate modificările pe plan mondial. Am de aceea impresia că trebuie să ne ocupăm constant de acest subiect și să ne punem în mod constant întrebarea unde putem întreprinde îmbunătățiri, pentru că fie și trebuie să ținem cont și de finanțe disponibile, dar și de dotarea cu personal, nu numai în ceea ce privește Comisia și Parlamentul, ci și uh, mai mult decât atât trebuie să ținem cont de autoritățile de securitate. Și aș mai avea o întrebare, de asemenea vreau să știu și cam cât va dura până în momentul în care se va ajunge la transpunerea în practică a acestui concept și, firește, încă o dată putem să discutăm până dăm sufletul de toate aspectele care sunt aici incluse, însă cele pe care le-am menționat sunt și cele mai importante, și anume terorismul, radicalizarea terorismului, de fapt, criminalitatea organizată sau infracționalitatea cibernetică și am impresia că ar trebui uh, cât de repede putem noi să trecem și la fapte uh, și personal cel puțin în ceea ce privește conceptul general de siguranță, am senzația că lipsesc anumite componente, nu știu, nu avem nicio competență noi în acest sens, dar mă gândeam pur și simplu că dacă vrem ca acest element să fie complet, să includem și dimensiunea militară, de pildă, deci o colaborare, o cooperare în domeniul militar și eventual să regăsim acest lucru în propunerea președintelui Comisiei, pentru că la un moment dat s-a regăsit acolo, de asemenea, serviciile secrete de informații sunt și ele unde mersul la care poate am putea să ne gândim și, de asemenea, să ne gândim uh, și la dimensiunea juridică, de pildă um, existența Eurojust, nu doar în ceea ce privește partea de concepție de doctrină, ci și în ceea ce privește partea practică, urmărirea penală și, de asemenea, uh, cred că se găsesc aici o serie de puncte, poate că mai putea extinde acest concept, însă am oarecum impresia că ar trebui să trecem repede la faza practică pentru că nu ne așteaptă lumea pe noi și uh, din ce înțeleg Franța deja în uh, plan un fel de Patriot Act și ei trec la fapte pe această temă și am impresia deci că statele membre din ce în ce mai mult uh, așteaptă, nu prea mai vor să aștepte să zicem ceva la nivel european până când punem noi ceva în practică și de aceea cred că trebuie să încercăm să europenizăm lucrurile și cum spuneam și pe mai departe, deci să vedem cât de schimbările care se produc, pe care le trăim cu toții, sunt atât de profunde încât să trebuie să reacționăm cu flexibilitate la toate aceste modificări și de aceea mi se pare că este foarte bine această idee, dar consider că trebuie să extindem uh, conceptul, însă să trecem și la aplicarea sa în practică și mai sper să ne și mișcăm repede. De asemenea, mă mai bântuie întrebarea dacă și comisia la nivel structural este corect înzestrată, este bine echipată ca să poată combate tot acest fenomen și de asemenea trebuie să întrebăm noi aici în Parlament dacă nu cumva ar trebui să umblăm și noi la structura noastră să ne putem ocupa de această problemă sau cine știe poate că ar trebui să facem din asta chiar un subiect important de dezbatere la nivel de Consiliu și alte instituții. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Mr. First. Mrs. Zipa, please. Doamna Zipă are cuvântul acum. Dank, Frau Vorsitzende. Herr Surica, Sie haben Ihren Bericht... Domnule Suica, ați început prezentarea raportului dumneavoastră făcând trimitere la evenimentele tragice din uh, ianuarie acestui an, care impun o acțiune urgentă. Personal, eu cred că ar fi bine dacă cei care sunt responsabili de politică să ia în serios aceste evenimente, dar să dea dovadă și de prudență, pentru că deciziile în pripă nu sunt calea cea bună. Vă aduc aminte de uh, stocarea datelor, um, care a fost un act normativ care a fost făcut în mare grabă și uh, am văzut cu ce costuri. Eu cred că trebuie să avem mari rezerve, pentru că până la urmă am văzut că multe state membre și-au păstrat directivele, chit că și pentru acestea sunt valabile aceleași criterii ca și pentru directiva europeană. Urgent action, acțiunea urgentă. Ce ne lipsește nouă aici și ce nu a fost în continuare tratat în text, chit că, pe parcursul dezbaterii din ultimele luni, a fost un subiect adesea abordat. E vorba de faptul că adesea măsurile care există nu sunt utilizate mm, absolut deloc sau nu sunt utilizate într-o manieră completă. Cooperarea între statele membre și în statele membre nu funcționează. Este o lacună care există acolo și ar fi bine ca înainte de toate să o închidem în așa fel încât să facem din acest lucru o sarcină permanentă a Comisiei și a statelor membre. În raportul intermediar ați făcut câteva trimiteri vagi la o evaluare, dar mă interesează în termen concret cum ar arăta aceasta. De asemenea, mă interesează cum anume se gândește Comisia să ajungă la un rezultat concret. Pe cale diplomatică sau făcând presiuni nu contează. Până la urmă, ideea este ca statele membre să utilizeze într-o manieră mult mai bună și exhaustivă măsurile care există deja, pentru că fără participarea statelor membre lucrurile nu vor funcționa. Ați pus mare preț pe drepturile fundamentale și respectarea acestora, ceea ce este foarte corect. Poate că ar fi trebuit de la bun început să ne gândim uh, la cum anume să abordăm altfel problema stocării datelor Mă șochează evenimentele de acum, mai ales prin prisma pachetului de protecție a datelor la care Comisia nu participă în mod direct. E înspăimântător faptul că uh, întreprinderile ar trebui să câștige bani și că acest lucru primează în fața dreptului de a avea o protecție a datelor cetățenilor europeni. Acest lucru ar trebui să fie în centrul preocupărilor noastre politice, dar iată că acest lucru nu este valabil pentru toată lumea. În ceea ce privește educația și ocuparea, apar câteva idei bune, la fel și în ceea ce privește prevenția. E bine să se conlucreze cu celelalte direcții generale, dar nu este vorba doar despre crearea unor șanse pentru viitor, pentru uh, cei care participă la programele de educație și formare, știu că nu este domeniul dumneavoastră de activitate, dar vreau să mă refer la o plată echitabilă, pentru că nu aduce nimic ocuparea dacă nu există o plată egală. Am menționat și la plenară următorul mesaj. Consider că este dramatic ceea ce se întâmplă acum. În contextul unei strategii de securitate, avem subiectul migrației și al refugiaților, din nou. Că ne dorim asta sau nu, stârnim impresia că migrația reprezintă un pericol pentru noi, că oamenii care vin înspre noi sunt periculoși. La fel se întâmplă și în uh, cazul traficului de persoane. Putem să discutăm uh, despre uh, aceste organizații criminale și despre călăuzele care fac trafic uh, de persoane, dar la ce ajută acest lucru dacă nu luăm măsuri concrete? Nu ne ajută la nimic ridicarea de ziduri ilegale la frontieră. E important să luăm măsuri legale, pentru că până acum nu există niciun fel de coridor legal pentru cei care vin înspre Europa, dinspre uh, Eritrea și alte state de acest gen, pentru a găsi uh, adăpost aici. E important să bifăm așadar din punct de vedere juridic acest subiect. Avem și dezbaterea cu privire la domeniul militar și am văzut la nivel transpartinic că intervențiile militare în general contribuie la falimentul și eșuarea statelor. Și acum iată că din nou ne trezim vorbind despre instrumente militare. Mi se pare cel puțin periculos în acest context. Vă mulțumesc, doamnă Zipăl. Have to be very strict. Dragi colegi, dați-mi voie să fiu foarte strictă cu timpul pentru că mulți colegi vor să ia cuvântul. De aceea, mă era ceva cu ștra... Aș vrea să vă rog să vă mărginiți intervenția la două trei minute. Um, and I'll read... Așadar, o să citesc numele de pe listă pe care le-am trecut și apoi o să închid lista. Doamna Indveld. Mrs. Virgia Forgue. I'm not sure, do I have you? Yes, Mrs. Sargentini, Mrs. Ferrara, yes. And then Mrs. Post, Mrs. Fayol, Mrs. Chinichi, Mrs. Revaud Dallon, uh, Mrs. Lauristin, Mr. Um, Rader, Rad, Radev. Okay, I can't read, sorry. And uh, this is it. Uh, I close the list and I give the floor to Mrs. Intveld. Doamna Intveld. Yes, thank you, Chair. I'll, I'll try and be concise. Um... O să încerc să fiu cât se poate de concisă și o să încep prin a spune că propunerile Comisiei includ o serie de elemente pozitive, cum ar fi um, necesitatea de îmbunătățire a modului de partajare a informațiilor. Desfirește că acest lucru este important pentru că știm uh, cu toții că după fiecare uh, atac uh, am văzut foarte bine că am constatat că atacatorul putea acționa pentru că nu că nu exista o lipsă de competență sau orice altceva de autoritate, ci faptul că nu exista o procedură și datele nu erau bine transmise. Cred că înainte de toate există un dezechilibru foarte îngrijorător. Whenever we talk about national security, ori de câte ori vorbim despre siguranța națională, Comisia Europeană vine cu propuneri vine cu propuneri de măsuri, modul de combatere, dacă ne vorba de supraveghere uh, și de drepturi fundamentale, Comisia spune, păi stați așa, este uh, uh, subsidiaritatea la nivel național, deci aș vrea să știu cum se definește siguranța națională de către Comisia Europeană, pentru că n-am primit până ziua de astăzi niciun răspuns. Ori ai competență, ori nu ai competență, ori poți, ori nu poți. Nu te-a pus să spui, sigur, putem să combatem, să luăm măsuri de combatere, de reprimare, să vă dau un exemplu, să venim cu reguli uh, imperative în acest sens. Eu sunt foarte dezamăgită de poziția exprimată de către Comisie și de către domnul vicepreședinte în mod deosebit. Dumneavoastră vorbiți despre drepturi fundamentale, nu vă să veniți cu vreo propunere. Vorbiți despre transparență. Eu aș vrea să știu ce are de gând să facă Comisia referitor la revizuirea acestui regulament, proces care de fapt s-a blocat și aș vrea să știu neapărat ce se întrege prin transparență, ci ce uh, treabă are Comisia cu supravegherea și cu răspunderea, pentru că Până la urmă, Comisia păstrează tăcerea și dumneavoastră vorbiți de consolidare și punerea în practică am nu știu câte instrumente. Bravo vouă! Dar ce facem cu evaluarea? Pentru că noi am tot cerut la Parlament această evaluare în 2011, deci adică acum patru ani. Adică mă gândesc că dumneavoastră puteți în stare să faceți o evaluare super amănunțită, dacă va lua patru ani să o faceți, dar mă gândeam că poate o și prezentați în curând. De asemenea, vorbiți despre abordări comune, intersectoriale. Mie mi se pare că este un fel de jargon așa ca să nu se înțeleagă care este limita între activitatea poliției pe de parte și a serviciilor de informații pe de altă parte, pentru că uh, așa toată partea de supraveghere se complică foarte tare de nu se mai poate. Și supravegherea este o componentă esențială pentru că dacă stau să mă uit la ce fac în ziua de astăzi serviciile secrete, pur și simplu au luat o razna, adică este un soi de haiducie la care se dedau și practic ceea ce citim de ce se întâmplă în Germania, de pildă, Uh, mă și bucur, dar mă și sperie să văd că până și Austria s-a dus în fața tribunalului ca să afle dacă și pe ei au spionat um, serviciile uh, secrete germane care lucrau în slujba serviciilor secrete americane, de fapt. Și încă observație, uh, pentru că mai am multe de spus despre ce să mai zic de pușcări, ce să mai spun de Belgacom, ce să mai spun de NS, ce să mai spun de orice altceva. Nici niciodată nu primim vreun răspuns. Eu vă întreb ce face Comisia în legătură cu acest lucru și să nu-mi spuneți că nu e treaba dumitale. Nu, dacă tot aveți competența să veniți cu propuneri, să atribuiți competențe noi serviciilor secrete, bine ar fi să aveți competență să faceți propuneri și pe temele de Și aș mai vrea să știu și ce vrea să facă Comisia în legătură cu infracționarea rândul funcționarilor, pentru că aceasta nu se regăsește propunere? Să fi, Uh, Mrs. Stevens. <coughs> Mrs. Stevens. Goedemorgen, voorzitter. Ik heb twee vragen. Bună ziua, doamnă președinte. Eu am două întrebări. În primul rând vreau să mulțumesc vorbitorului pentru această prezentare foarte importantă. Mă tem însă că noi mizăm pe idei nou, noi, ceea ce este foarte bine, dar întâi și întâi e important să vedem ce s-a întâmplat în trecut. Uh, avem legislație în vigoare, avem mai multe posibilități la ora actuală și atunci întrebarea este dacă statele membre și-au uh, adaptat legislația într-o manieră satisfăcătoare. Dacă există un schimb uh, de informații cu Europol, pentru că acesta rămâne în continuare un lucru problematic. Dacă lucrurile nu, nu sunt fundamental corecte, atunci nu are niciun rost să mergem mai departe. Ce se întâmplă până la urmă cu ajustările din prezent? Și ce se întâmplă cu uh, noile propuneri? Cum să fie acestea preluate uh, în, în concordanță cu legislația în vigoare. Ce rost are să lansăm ceva nou dacă până la urmă cooperarea din ziua de astăzi oricum este problematică? De asemenea, aș vrea să mai știu încă un lucru. Care este poziția statelor membre față de propunerea dumneavoastră? Statele membre sunt de acord cu dumneavoastră? Se îndreaptă cu toatele în aceeași direcție? Și a treia întrebare se referă la deradicalizare. Există câteva state membre, printre care și Belgia, care au încercat să profite de experiența acumulată în acest domeniu, în așa fel încât să poată contracara radicalizarea, să o combată, să o abolească. Țineți cont de acest lucru în propunerea dumneavoastră, pentru că eu cred că este foarte bine să vedem ce se întâmplă la fața locului, în loc să ne bazăm tot pe noi teorii. Este foarte important să vedem ce s-a întâmplat în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, Mrs. Stevens. Uh, Mrs. Vergia. Doamna Vergia. Oui, merci beaucoup. Merci à, à vous de, de votre exposé. Euh, Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această prezentare, s-au spus foarte multe lucruri. Între ele, donc je voudrais moi aussi insister sur la question du déséquilibre entre sécurité et, et, et, et droits de l'homme. Euh, cum cela a été dit. Mi se pare că e un lucru foarte important pentru că ține și de siguranță și de drepturile omului și, într-adevăr, nu are niciun preț siguranța dacă nu există și dreptul de a te afla în siguranță. Adică trebuie să, să asigurăm um, un bun echilibru între siguranță și dreptul de a se simți în siguranță și se vede treaba că statele membre lucrurile nu evoluează în direcția tocmai bună. Sunt de acord ceea ce au spus și doamnele Intvel și doamna Sibă în legătură cu un fel de uh, pripire așa a statelor membre care reacționează sub imperiul emoțiilor. Uh, cel puțin, sau cel puțin momentul în care, să zicem, se um, întâmplă cine știe ce nenorocire, însă îmi pare bine să aud uh, că și colegii de la PP sunt îngrijorați de un eventual Patriot Act în Franța și pe mine mă îngrijorează o astfel de posibilă lege, însă mă îngrijorează și modul în care vor evolua, uh, va evolua problema drepturilor omului în toate statele membre și cred că trebuie să fim foarte atenți să ne concentrăm pe acest lucru și momentan nu dispunem de niciun fel de instrumente uh, Uh, în legătură cu statele membre. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că cele mai multe dintre competențe sunt ale statelor membre. Practic, um, intervine din plin aici principiul subsidiarității și practic trebuie să ne punem semne de întrebare în legătură cu competențele pe care are Uniunea Europeană în acest sens. Dacă nu există o cooperare între statele membre, nu vom putea avansa la nivel european și, din păcate, atentatele de la Paris au demonstrat că una dintre problemele cele mai importante era problema cooperării și îndeosebi cooperarea polițienească, de aceea problema uh, cea mai importantă mi se pare a fi evaluarea uh, Într-adevăr, cred că trebuie să insistăm foarte mult asupra evaluării instrumentelor existente și, de asemenea, uh, vedem acest lucru și cu registrul de pasageri, cu PNR-ul. Um, și acolo există o pripeală, o pripire, nu știu, uh, poate că ar trebui să uh, fim foarte atenți înainte să avanseze lucrurile, pentru că știți foarte bine că blocajul la care s-a ajuns este cel între Parlament și Consiliul European și ține, de fapt, tocmai de acest lucru, de respectarea drepturilor fundamentale în acest sens. De asemenea, și pe mine mă îngrijorează legătura care există între migrație și infracționalitate și uh, Aș fi vrut să insist în mod deosebit asupra călăuzelor și a traficanților, uh, pentru că traficanții, uh, mă rog, deci capul, capetele răutăților nu țin neapărat în societățenii Uniunii Europene, vin din alte părți. Ceea ce se întâmplă pe teritoriul Uniunii Europene, de fapt, vizează călăuzele uh, ce să zic, cei care cumva sunt fel de șerpași așa și care pur și simplu sunt folosiți la rândul lor, de cel mai multe ori sunt migranți și care sunt folosiți, exploatați de către um, cei care pun la cale aceste lucruri. Și în orice caz să vorbim despre studiile de fezabilitate despre care noastră vorbiți referitor la confiscare. Acum nu știu să fie existat o problemă de traducere și uh, o ultimă întrebare și chiar închei, doamnă președinte. Noastră ați insista pe problema inovării și cercetării. Aș vrea să știu, din acest punct de vedere, ce rol joacă aici uh, prevenția, pentru că acestea sunt între marile probleme ale Uniunii Europene în materie și nu ne permite să avem o luptă de combatere a infracționalității dacă nu avem o prevenție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Vergia. Doamna Sargentini. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep uh, cu combaterea infracționalității transfrontaliere. Depinde de cum vede fiecare ce înseamnă infracțiune și cum o combați. Și dacă tot incriminăm uh, drogurile și dacă incriminăm în continuare prostituția, atunci la ce ne mai mirăm că migranții, drogurile și prostituția uh, fac un cocktail exploziv pentru că uh, practic sunt cam aceiași oameni care trec uh, gârla pe migranți și acești uh, infractori de fapt nu au limite. În sensul că, așa cum spuneam, este pe migranți să treacă gârla. Pur și simplu folosesc tot felul de posibilități de a uh, scoate un ban și ceea ce facem noi în combaterea crimei organizate, de fapt, noi nu facem altceva decât să creăm uh, teren propice pentru și alte afaceri foarte profitabile. Ori noi ar trebui să permitem migranților să ajungă în Europa în mod liber și în condiții de siguranță și sunt absolut uimită și neplăcut surprinsă să constat că și acum cinci ani s-a întâmplat acest lucru. Încă o dată vedem că migranții ajung în Europa și că prezintă o, sunt considerați a fi o amenințare la securitatea noastră. Nu sunt de acord. Eu cred că noi creăm o piață pentru acești infractori și ar trebui să o combatem. Știu că nu dă bine să zici că dacă am aborda uh, altfel drogurile și prostituția, poate că am putea rezolva multe probleme care țin de infracționalitate, însă asta este adevărul și investim resurse foarte multe în tot felul de lucruri pe care înainte le incriminăm și abia după aceea le combatem, da? Deci încercăm să combatem efectul și nu uh, uh, cauza. În ce privește terorismul, sigur că E plăcut să vezi că mm, și Comisia Europeană încearcă să vadă ce putem folosi, ce instrumente se pot folosi. Mi se pare o abordare foarte utilă. Nu cred că e cazul să inventăm niciun nou instrument. Însă doamna Intvelt avea dreptate, nu știu dacă a spus acum, dar dacă n-a spus acum, a mai spus o dată ori, dovediți-ne că aceste instrumente pe care le tot născociți sunt și utile. Dovediți-ne că uh, cum pot fi folosite tot acest sistem de transfer de date sau sistemul de registru de pasageri uh, la avioane. Arătați-ne ce folos au avut, pentru că există riscul de a face greșeli pe mai departe, dar fără să ne tragă nimeni de mânecă. Nu putem face acest lucru fără să lămurim aspectul care ține de supraveghere și mai departe, în ceea ce privește dimensiunea de Uh, preîntâmpinarea radicalizării. Scrie aici foarte mult uh, tot felul de fraze referitor la rețele care se radicalizează și la, în tot felul de centre de excelență. Da, e una foarte curioasă tare, aș vrea să aflu ceva mai multe. Eu înțeleg că s-a făcut și o licitație care s-a făcut în uh, luna ianuarie, s-a încheiat. Nu știm ce ziua de astăzi cine a câștigat această licitație, aceste cere de ofertă și eu cred că e cazul să o luăm de la capăt. Um, aș vrea să știu unde ne situăm în acest proces. Aș vrea să știu pe ce cal o să luăm. Stopping. I'm over my time, so I'll finish. Uh, Mi-am depășit timpul pentru că cred că ceea ce ne interesează pe noi aici nu e combaterea infracționalității și a terorismului, Treaba este să ne asigurăm că nu există tendințe de radicalizare și mă tem că această parte nu este suficient de ferm uh, menționată între dumneavoastră. Mulțumesc! Înainte de toate, dei colleghi che hanno parlato prima di me eh, in relazione alla... Vreau să mulțumesc și eu colegilor care au, mult, care au v-au mulțumit pentru această prezentare. Mi se pare că dacă vrem să fim cinstiți din punct de vedere intelectual, este absolut esențial să facem o deosebire foarte clară între un comportament eh, neadecvat față de un comportament de natură infracțională. De aceea mi se pare foarte bine să nu amestecăm lucrurile. În orice caz, important este să facem aceste deosebiri. Și ideea fiind tocmai aceea de a uh, nu stârni panică în rândul cetățenilor în mod nejustificat. Uh, în ceea ce privește agenda de siguranță și o strategie europeană în materie. Mi se pare că este extrem de important acest lucru pentru că înlesnește cooperarea între statele membre pe teme care sunt um, esențiale și în același timp pentru a putea permite o abordare sistematică a acestei chestiuni în relațiile dintre statele membre. Firește că tot acest lucru depinde de măsura în care statele membre sunt cu adevărat pregătite să uh, participe la o relație de cooperare în domenii care de obicei țin de suveranitatea națională, de strângerea și uh, uh, ocrotirea datelor. De aceea aș vrea să știu ce părere are Comisia cum consideră Comisia că această cooperare ar trebui să treacă de la vorbe la fapte între statele membre ca să vedem și rezultate și uh, Uh, cât privește noul centru european de combatere a terorismului, probabil că uh, trebuie să rezolvăm problema luptătorilor străini, să combatem problema de finanțare a terorismului, traficul ilegal de arme. Toate aceste lucruri trebuie să fie uh, combătute. De aceea vă întreb dacă există ideea de a crea un birou federal de investigație, un fel de FBI european sau un fel de CIA european, ori un FBI, un CIA european. De aceea v-aș întreba cum face Comisia cum vedeți dumneavoastră procedura de uh, protejare a datelor în sistemul computerizat al Europol și nu numai, tot ce ține de altfel de până la urmă de protecția datelor, de ce vrem să vă întreb dacă și funcționarii angajații de la Europol, uh, ca și colegilor, dacă sunt, au imunitate în fața procedurilor judiciare, dacă Europol este văzut ca fiind uh, um, de încredere suficient de fiabil și uh, încă un lucru, o întrebare care deja a fost atrevată, adresată de către colegii mei, și anume, cum vedeți dumneavoastră o garanție adecvată și totală privind uh, respectarea drepturilor fundamentale, o garanție în acest sens. S-a spus în prezentare că, da, într-adevăr, se acordă o mare atenție drepturilor fundamentale, însă nu am auzit niciun fel de propunere concretă. Iată motivul pentru care adresez această întrebare. Mulțumesc, doamna Ferrara și acum um, fiecare dintre grupurile politice a adresat o întrebare printr-un vorbitor. Ne-au mai rămas șase colegi care doresc să intervină și să știți că o să vă trag de urechi două minute fiecare, nu mai mult, ca să puteți să și uh, ascultați răspunsurile. Doamna Post. Eh. Mulțumesc. Susțin comentariile făcute de mulți vorbitori în această dimineață. Vreau însă să spun că mă dezamăgește un lucru. În această strategie pe 5 ani pentru securitate nu se menționează faptul că 15 milioane de cetățeni europeni se confruntă cu o mare provocare. E vorba de violența masculină față de femei tot a treia femeie peste vârsta de 50 de ani cade victimă violenței. Și mi se pare că nu avem nici o strategie de combatere a acestui fenomen, lucru care mi se pare cel puțin neobișnuit. Eu cred că trebuie să avem o perspectivă pe termen lung din punctul de vedere al securității și să ne gândim de ce s-a ajuns la această situație. Ce stă la baza acestui fenomen? Noi încercăm să prevenim amenințările, dar cel mai bine este să începem cu consolidarea democrației și cu consolidarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. Să încercăm să avem societăți coezive. Dumneavoastră discutați despre riscul extern. N-ați menționat însă un fenomen care ia amploare în Uniunea Europeană. Extremismul. Există extremism în Parlamentul European, la nivel local, la nivel național. Ce veți face în legătură cu asta? Discutăm despre deradicalizarea extremiștilor, dar ce se întâmplă cu extrema dreaptă? Ce faceți cu domnul Orban? El uh, are convingeri de extremă dreaptă și acest lucru are un impact direct asupra democrației. Deci mă interesează acest subiect plus violența față de femei. Doamna Fayon are cuvântul acum. Carefully listened to... Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat foarte atent uh, ce s-a discutat astăzi în sală. Am urmărit prezentarea. Discutasem înainte și cu comisarul. Repet ceea ce am spus săptămâna trecută întreaga strategie este un bun pas înainte, dar nu se merge suficient de departe, pentru că e vorba aici de abordarea terorismului la originea sa. Comisia spune că ar trebui să implementăm cadrul existent de securitate. Noi știm însă că la ora actuală cooperarea lasă de dorit. Se introduce PNR-ul, se introduc frontierele inteligente, avem o agendă puternică cu privire la migrație. Sunt de acord cu tot ceea ce au spus colegii mei deja. Din această perspectivă, mie mi se pare că măsurile de securitate vor prima în fața respectării drepturilor fundamentale. Prea puțin se vorbește despre noul fenomen al radicalizării în Europa. Avem tineri europeni cu pașaport european care decid să meargă să lupte în Irak sau Siria. Trebuie să abordăm mult mai bine provocările sociale din Europa. De ce decid acești tineri să plece? Să avem o strategie în momentul în care ei sunt deziluzionați și vor să revină în Europa, ca să putem să-i ajutăm. E vorba aici de foarte multe fațete sociale ce țin de incluziunea socială, de sărăcie, de găsirea unui loc de muncă. E un nou fenomen în Europa și avem nevoie de o agendă comprehensivă. Agenda pe securitate prezentată de comisie nu spune foarte multe la acest capitol. Ce se întâmplă cu autorizația parentală pentru minori, de exemplu? Menționam uh, necesitatea de a avea mai bune condiții în centrele de detenție. Spuneați că ați menționat în prezentarea dumneavoastră finanțarea terorismului. Ar trebui să fim mult mai fermi în ceea ce privește retragerea sprijinului financiar uh, pentru asociațiile teror- pentru organizații teroriste să abordăm direct Arabia Saudită și Qatarul, care finanțează organizații teroriste. Deci trebuie să facem ceva și la nivelul comunității internaționale cu terțele state. Ne axăm mult prea mult pe dimensiunea internă. Mulțumesc, doamnă Faion, doamnă Chinici. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru modul în care ne-a prezentat Agenția Europeană pentru Siguranță și ne-a creat o imagine mult mai amănunțită și de aceea salut viziunea strategică și în același timp stabilirea unor principii foarte clare, principii de orientare, tocmai pentru a combate cu eficacitate această problemă a terorismului, respectând în același timp drepturile omului. Deci, pentru a combate uh, criminalitatea infracțională și criminalitatea organizată. Firește că acestea reprezintă una dintre amenințele cele mai grave la adresa țărilor din Uniunea Europeană în acest moment și personal s-a spus foarte multe în intervențiile precedente și de asemenea Personal sunt de acord cu faptul că s-a pus accentul pe această nevoie înainte uh, de a se lua astfel de noi măsuri de combatere a fenomenului, uh, tocmai pentru că este nevoie de o îmbunătățire a instrumentelor existente și de o mai bună cooperare și schimb de informații între agențiile europene și uh, statele membre. E nevoie de asemenea de o mai bună conectare a siguranței interne cu cea externă, de a asigura un raport mai clar între cele două și cred că este foarte mult de lucru în acest sens. Și ca să fiu foarte sincer, eu una apreciez foarte tare că că aceste priorități, cum au fost ele stabilite, mă bucur să constat că s-a inclus aici și combaterea criminalității organizate, pentru că este o formă de um, infracționalitate transfrontalieră care poate mai puțin vizibilă, pentru că nu este atât de evidentă în anumite țări, dar care este insidioasă și care creează probleme în țări cum este Italia, care a avut experiențe tragice, foarte clare, acolo unde este clar nevoie de o activitate de combatere um, chiar la nivel european. Aici se regăsesc, firește, normul cost pe care îl presupune materia de resurse umane, un astfel de efort pentru a combate intervenția elementelor uh, infracționale în economie și firește că uh, trebuie să combatem acest uh, element pentru că intervenția acestor factori ilegali în economie are efecte negative asupra economiilor naționale și trebuie să, insi- să insistăm să găsim mijloace de combatere și în alte domenii, nu doar în cel economic. Aș dori de altfel să adresez o întrebare tocmai în lumina puse aici, pentru că v-aș întreba dacă se poate în temele acestei agende, dacă poate Comisia să devanseze chiar pentru anul acesta prezentarea studiului de fezabilitate referitor la confiscarea da, bunurilor în absența unei condamnări judecătorești, însă dacă am putea eventual să uh, anticipăm acest lucru, să devansăm cumva aceste concluzii, eventual am putea trece la prezentarea unor uh, propuneri legislative care să fie poate mai eficace în combaterea criminalității organizate pentru a sluji cetățenii și în același timp economia legală din țările noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Thank you, Mrs. President. Uh... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. E un pas în direcția cea bună, dar nu unul suficient. Dată fiind situația, problema securității devine din ce în ce mai europeană, nu doar națională, dar sunt de acord cu ce a spus Sofie. La nivel național, la nivel european, nu avem mecanisme satisfăcătoare de control și de aceea se ajunge la o încălcare a drepturilor omului din ce în ce mai des. Ce îmi lipsește mie din această strategie este partea analitică ce ține de amenințările interne și externe la oaltă, pentru că noi trăim într-un mediu cu totul nou. Pe de o parte avem pe militanții islamiști, ISIS, de cealaltă parte suntem învecinați cu Rusia și uh, se aplică la uh, elemente ce țin de puterea soft pentru pași extrem de duri, de fapt. Sunt spălați pe creier tineri în ziua de azi. Și trebuie să privim totul cu luciditate, pentru că există amenințări reale. N-am găsit un răspuns la amenințările hibride, de exemplu. Aș menționa importanța integrării și a informării. Minoritățile în sine nu sunt o amenințare, dar grupurile excluse din cadrul minorităților, grupurile spălate pe creier, devin într-adevăr o amenințare. Și aceste grupuri nu vin doar din interior, ci și din exterior. Lipsește această analiză și ar fi mult mai bine dacă am combina factorii interni, externi și să avem în vedere și uh, aceste amenințări hibride. Urmează acum doamna. Mes uh, je suis Mulțumesc, doamna președinte. Și eu sunt de acord cu faptul că acest program european în domeniul securității este un pas pe calea cea bună pentru a crea un adevărat spațiu intern de securitate. Dar mă întreb, mare îndoială în ce privește uh, implicarea statelor membre în această strategie. Am și eu uh, semne mele de întrebare în ce privește cauzele profunde ale terorismului sau ce i-au motivat pe unii cetățeni europeni să meargă în uh, Siria uh, și în alte locuri pentru a îngroșa rândurile teroriștilor. Unii dintre ei s-au întors în statele membre de origine și mă întreb, există o reflexie la nivel central, la nivelul Comisiei Europene pentru a identifica pe acești oameni și a ajuta eventual să se reintegreze în societate? Uh, există niște programe țintite, mai ales uh, către minori. Mai am și o observație. Programul vorbește despre răspunsul Uniunii Europene față de teroriști și se spune că nu trebuie să stigmatizăm un grup sau o comunitate. Eu cred că trebuie să adăugăm și cuvântul religie și ar trebui să tot dăm apă la moară celor care vor să creeze confuzii care doresc să se pună semnul legal între uh, religia musulmană și terorism. Nu din cauza religiei oamenii se radicalizează, ci din cauza că um, religia este instrumentalizată și merge mână în mână cu o ideologie a unor oameni care se cred superior și cred că totul este permis. Avem foarte multe uh, Uh, religii și trebuie să respectăm această diversitate și trebuie să fim foarte atenți să nu se creeze vreun amalgam. Și dacă tot vorbeam despre un amalgam, mi-aș dori ca deputații mei uh, ca, mi-aș dori ca toți colegii mei deputați să nu facă un amalgam și un amestec între Patriot Act și proiectul de lege ce privește serviciile secrete uh, din Franța. Благодаря Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să discutăm puțin despre strategia Europa 2020 pentru securitate. Eu cred că e o strategie implementabilă. Se ține cont de competențele și capacitățile Uniunii Europene, se orientează bine către viitor, este ușor adaptabilă la situațiile neprevăzute. Eu sunt raportor din umbră PPE în ceea ce privește regulamentul cu privire la transferul de fonduri. Salut faptul că această strategie se axează pe combaterea spălării de bani, pe combaterea criminalității organizate și a terorismului. E important să avem măsuri pentru uh, confiscare. Dar la ce măsuri vă referiți concret aici? Pentru că textul face trimitere la asta și ce intenționează Comisia să facă în acest sens? Strategia aceasta menționează combaterea corupției și spune că pentru asta e nevoie de o abordare comprehensivă. Comisia intenționează să dezvolte o strategie pentru combaterea corupției la nivel european. Vrem să avem rapoarte anuale cu privire la starea combaterii corupției. Mă refer și la migrație acum, deoarece este un subiect foarte important pentru Bulgaria ce măsuri are în vedere Comisia în acest cadru de cooperare cu Turcia, de exemplu, pentru a combate mult mai bine traficul de persoane, cu precădere traficul de minori. Mulțumesc. Ultima intervenție este a doamnei Spinelli. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, pentru prezentare. Mă adresez uh, reprezentantului Comisiei. Eu sunt din ce în ce mai surprinsă de felul în care securitatea internă, ca și concept, este folosită. Sunt surprinsă deoarece chiar nu înțeleg ce idee mai are acum Comisia Europeană despre securitatea internă. Ni se tot trimit documente în care sunt anunțate măsuri, se vorbește despre cooperare, supraveghere făcută în comun, noi finanțări, dar de fiecare dată când comisia uh, primește întrebări din partea deputaților, din partea cetățenilor despre felul în care se comportă statele membre și mă refer la ceea ce se întâmplă în Germania, controlele uh, asemănătoare cu cele ale NSE-ului sau uh, legea din Franța care seamănă foarte mult cu Patriot Act. Deci de fiecare dată când uh, trimitem întrebări comisiei, ea ne răspunde noi nu putem să facem nimic, sunt chestiuni care țin de suveranitatea națională, dar eu știu foarte bine ce scrie în tratate, însă avem evoluții din ce în ce mai grave. Și acum punem uh, pe același plan uh, imigrația, crimele, terorismul. Comisia are totuși niște răspunderi. Nu poate să se ascundă în spatele degetului și să se spele pe mâini atunci când uh, îi se pun întrebări despre non-respectarea drepturilor fundamentale. O altă întrebare pe care o am și închei este despre cooperarea cu țările terțe și mai ales cu Turcia, despre care se vorbește în agenda. Pentru a eficientiza lupta împotriva terorismului și imigrație. Și, și aici am mari semne de întrebare. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Spinelli. Domnule Soreca, iată, o sumedenie de întrebări. Vă rog frumos să încercați să ne oferiți un răspuns. Aveți cam 14 minute la dispoziție. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul și în primul rând, vreau să mulțumesc să vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare venite din partea multora. Da, a good step forward. Uh, uh, we are in... Da, suntem într-o etapă nouă în ceea ce privește evaluarea acțiunilor de întreprins de către instituțiile europene sub egida tratatului de la Lisabona. Ne aflăm la finalul unei perioade de tranziție introdusă prin tratatul de la Lisabona, perioadă care s-a încheiat doar în decembrie trecut. Și acum în ceea ce privește întrebările. Mulți dintre dumneavoastră au solicitat clarificare, o clarificare în ceea ce privește implementarea. E vorba de implementarea acțiunilor din uh, această agendă. Da, aceasta va fi principala noastră preocupare din punctul de vedere al comunicării. După cum spuneam, implementarea totală a strategiei depinde de angajamentul asumat de toate părțile implicate, atât uh, Comisia cât și statele membre. Noi vom urmări ce se întâmplă pe mai departe în speranța că atât Parlamentul cât și Consiliul vor adopta o foaie de parcurs. Aceasta ne-ar permite să includem toate acțiunile din această strategie, precum și acțiunile identificate de către dumneavoastră și de cei de la Consiliu. Astfel, vom putea monitoriza împreună implementarea acestei strategii, plus alte acțiuni care ar putea fi adăugate pe parcurs în cei 5 ani de zile. Doar dacă va exista o implementare deplină, va putea Comisia la final de mandat să spună că strategia a fost îndeplinită. Exact ce spunea domnul Vos. Se menționa marja de flexibilitate satisfăcătoare din text există această marjă de flexibilitate, mai ales că avem resurse limitate, deci trebuie să fim flexibili. Vom continua însă să fim foarte activi. Sunt perfect de acord și cu cuvintele doamnei Sipăl. A spus că trebuie să fim precauți. Am așteptat până pe 28 aprilie, chit că de fapt strategia era formulată din ianuarie deja, pentru a reuși să menționăm și alte priorități importante, nu doar uh, prin prisma celor uh, întâmplate în ianuarie. Comisia a emis trei rapoarte în ceea ce privește implementarea și evaluarea strategiei din trecut. 2011, 2013, 2014 au fost uh, anii în care am avut acele rapoarte. Am evaluat implementarea, am evaluat acțiunile întreprinse în cadrul fostei strategii și cred că ar fi corect să parcurgem lista aceasta de rapoarte ca să ne dăm seama ce am făcut concret, să ținem cont mai întâi de acele rezultate înainte de a include noi inițiative în această strategie. Apoi, pentru a vă oferi instrumentele necesare de evaluare, noi vom veni cu criterii cheie pentru implementare. Includerea uh, sistemului SIS, includerea sistemului de informații Europol, uh, numărul de echipe de investigare comună. Noi vrem să existe elemente concrete, așadar. Vreau să menționez acum problematica securității și a migrației. Noi nu discutăm despre migranți când uh, avem în vedere valul care vine înspre noi. Noi discutăm despre problema călăuzelor. E și aceasta o formă de crimă organizată. Și din acest motiv e un subiect pus pe ordinea de zi la Europol, de exemplu, și alte agenții internaționale, în cooperare cu terțele state care sunt vizate. Pentru asta uh, avem o anchetă specială care se numește Ciop Mare. Haideți așadar să ne axăm pe problematica călăuzelor, neapărat pe cea a migranților. Doamna Intveld menționa supravegherea și asumarea răspunderii. E clar că nu conferă această strategie noi prerogative serviciilor secrete. Europolul va acționa în uh, mandatul său tratând nu informații secrete, ci informații cu privire la infractori transmise de către autoritățile competente din statele membre. Statele membre vor să întreprindă acest pas și să consolideze rolul Europol, însă fără a băga la mijloc serviciile secrete. Deci nu se conferă noi prerogative în acest sens. Prin urmare, supravegherea acțiunii Europol este cea care există. Sperăm că după ce va fi în vigoare noul regulament Europol, rolul de supraveghere al Parlamentului European va fi și el mult mai puternic. Doamna Sargentini a menționat migrația legală și suntem perfect de acord. Președintele Juncker a menționat săptămâna trecută acest lucru ca fiind unul din cei patru piloni și îl vom trata într-o manieră exhaustivă pe ordinea de zi de anul trecut. Haideți să vă vorbesc acum despre antiradicalizare. Eu știu că ați uh, uh, primit, l-ați avut aici pe președintele RAN, uh, rețeaua antiradicalizare, menționam și situația din centrele de detenție. I-am chiar spus doamnei Faion că avem colegi care se ocupă de justiția criminală și um, întreprinde o serie de acțiuni cu Europriz, care este o asociație europeană pentru centrele de detenție. Avem și o conferință la nivel înalt prevăzută pentru această toamnă, în care discutăm exact despre subiectul radicalizării în închisori. Și de acest subiect se ocupă și grupul special RAN, care vă poate oferi toate detaliile necesare. Doamnă Sargentini, ne aflăm acum la finalul evaluării pentru uh, excelență și acum vom căuta să finalizăm acest dosar. Sunt de acord și cu doamna Chinici, pentru că a spus că trebuie ca lupta împotriva criminalității organizate să devină una vizibilă. A fost publicat un raport de la Universitatea Twente și ne trage un, semnal, trage un semnal de alarmă pentru toate statele membre. Se spune, organizațiile criminale sunt pretutindeni, nu doar într-o, într-un număr redus de state membre. E important ca activitatea noastră să capete vizibilitate. Avem un studiu de fezabilitate, sperăm ca acesta să fie adoptat la începutul lui 2016. Doamnă Revo, participarea statelor membre e și ea crucială e o strategie comună, după cum vă spuneam. Transmite un mesaj statelor membre să implementeze toate actele normative necesare în așa fel încât Comisia la finalul perioadei de tranziție să aibă suficientă marjă de manevră în așa fel încât să ceară statelor membre o prezentare cu privire la starea lucrurilor, iar Comisia să utilizeze prerogativele de care dispune pentru a se asigura că implementarea e una satisfăcătoare. Doamnă președinte, sper că am uh, răspuns la toate întrebările. Ba nu, mai este un uh, punct cu privire la amenințările hibride. Urmărim acest subiect. Noi știm că e undeva între apărare, intervenție militară, relații externe, securitate. Am dezbătut acest subiect când am uh, revizuit strategia doamnei Mogherini și textele uh, biroului, uh, textele Direcției Generale, vă stau la dispoziție pentru orice alte informații. Mulțumim foarte mult pentru răspunsul acordat. Eu cred că ne-am încadrat perfect în timp. Vom avea o rezoluție pe acest subiect ca un follow-up la această dezbatere. Mulțumesc încă o dată cu siguranță vom avea și alte dezbateri pe acest subiect. Următorul punct pe ordinea de zi, spune președinta, este rețeaua europeană judiciară, European Judicial Network, care promovează cooperarea judiciară în chestiuni penale între statele europene, facilitând un contact direct între autoritățile competente din acest domeniu. Avem un invitat îl rog să vină la prezidiu. Domnul Ola Löfgren, noul secretar al uh, acestei rețele de cooperare judiciară europeană. Colleagues, please take your... Dragi colegi, vă rog frumos să vă așezați și să încercați să vă continuați conversațiile în afara acestei încăperi ca noi să putem continua lucrările. Mulțumesc! Domnule Lăscren, după cum spuneam, bine ați venit! Sunteți noul secretar al rețele europene judiciare. Domnul Löffel ne va prezenta raportul anual pentru 2011-2012 al acestei rețele, oferindu-ne ultimele informații din domeniu. Do you, do you have everything needed? Aveți tot ce vă trebuie? Foarte bine, vă dau cuvântul. Thank you, madam. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, stimați membri ai Comisiei Libe. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-o oferiți ca să vă prezint munca rețelei noastre în domeniul penal. Din câte știu eu, este prima oară când Secretariatul Comisiei Libe ne invită ca să vă prezentăm uh, activitățile rețelei noastre și de aceea este pentru mine o mare plăcere să mă aflu astăzi aici. Odată cu prezentarea celui de-al doilea raport uh, al rețelei noastre pentru perioada 2011-2012, s-a uh, putut să primim uh, această invitație. A trecut ceva timp de când s-a publicat acest raport și acum secretariatul nostru este ocupat cu redactarea celui de-al treilea raport de activitate pentru 2013 2013-2014, deci eu n-am să mă limitez la prezentarea raportului eh, cel mai vechi, ci mai degrabă aș vrea să vă dau o imagine de ansamblu a rețelei noastre și a felului în care facilitează cooperarea în domeniul penal. De când am fost numit eh, pe 1 decembrie 2014 secretar al eh, rețelei, mi-am preluat mandatul și vreau să profit de această ocazie ca să vă spun care sunt uh, ideile mele pentru a conduce această rețea. Eu sunt uh, fost procuror în Suedia și am um, uh, experiență cu cooperarea internațională de mai bine de 10 ani. Am fost punct de contact pentru rețeaua europeană judiciară la Stockholm și am fost de asemenea Um, membru supleant la rețeaua uh, Unias din partea Suediei, o rețea în care de asemenea participau procurori și judecători. Vreau să vă spun pe scurt câte ceva despre um, EGN. Noi am fost uh, creați în 1993 și a fost prima structură de cooperare internațională în domeniul penal. Temelul juridic a fost consolidat 10 ani mai târziu, odată cu adaptarea și intrarea în vigoare a deciziei Consiliului cu privire la EGN, mai bine zis în decembrie 2008, așa numita decizie EGN. Merită să menționăm că propunerile recente pentru un nou regulament cu privire la Eurojust și crearea parchetului european nu modifică vreun fel temeiul juridic pentru EGN. Decizia EGN din 2008 rămâne neschimbată și dispozițiile din deciziile Iurias din 2008 care vizează EGN nu vor fi modificate, cu câteva mici excepții, mici ajustări uh, care vor fi incluse în regulamentul Eurojust. EGN este o rețea uh, de puncte de contact uh, în componența căreia intră procurori, și magistrat cu o foarte bogată experiență în domeniul cooperării internaționale, în domeniul penal. Și rolul rețelei noastre este să facilităm cooperarea judiciară și să dăm o mână de ajutor atunci când trebuie să stabilim contacte directe între autoritățile judiciare locale din diferite state membre. Punctele de contact uh, EGN au acest merit de a putea trece dincolo de barierele lingvistice. De asemenea, ele pot să permită practicienilor uh, să obțină informații actuale și rapide care să le permită să ia legătura cu uh, alți colegi practicieni din uh, alte state membre. De asemenea, noi ne bazăm mult pe principiul recunoașterii reciproce, ca de exemplu pentru mandatul de arestare european. EGN are o structură descentralizată. Punctele de contact își uh, uh, desfășoară activitatea de la sediile lor și uh, din posturile pe care le ocupă persoanele respectivă în țările lor de reședință. De aceea noi suntem diferiți de Eurojust în această privință. Noi avem cam un, un buget de 500.000 de euro pe an. Vedeți o mare diferență față de bugetul Eurojust și aici intră și cheltuielile administrative sau pentru menținerea uh, site-ului nostru internet. Cu acest buget noi reușim, datorită uh, punctelor de contact din cele 28 de state membre, să facilităm numai puțin de 7.000 de uh, relaționări între uh, practicienii de drept din statele membre. EGN a primit însă și recomandări pentru a-și îmbunătăți activitatea pe parcursul timpului și am să revin ulterior la ele. Ulterior la ele. Secretariatul EGN, pe care îl conduc eu, este organul administrativ al rețelei și una dintre misiunile secretariatului este să sprijine uh, președinția Uniunii Europene ca să stabilească întâlnirea ale rețelei și să stabilească de asemenea un program de lucru. O altă sarcină noastră este să ne ocupăm de pagina web și de instrumentele electronice aferente în toate limbile oficiale și pentru a facilita cooperarea. Acum, în ce privește obligația de raportare, care este uh, <laughs> baza raportului pe care vă prezint eu astăzi. De fapt, în articolul 13 din decizia EGN se spune că odată la 2 ani, începând cu 2008, um, EGN trebuie să redacteze un raport în atenția Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește activitățile sale și managementul. Și noi în acest raport uh, indicăm toate eventualele pro- probleme pe care le-am identificat în cadrul activităților noastre și, de asemenea, EGN poate să propună ale cooperării juridice. Aș vrea acum să vă spun câteva uh, puncte foarte interesante din uh, raportul pe care l-am redactat pentru 2011-2012. Activitatea cotidiană a punctelor de contacte, punctelor de contact um, EGN ne arată că pentru 2011 și 2012, acestea au oferit ajutor în mai mult de 15.000 de uh, cazuri de cooperare judiciară și printre aceste 15.000 de cazuri, în jur de 7.800 uh, vizau uh, um, ajutorul uh, uh, juridic reciproc și, uh, de asemenea, restul de 7.000 și ceva vizau mandatul de arestare european. Nu vreau acum să vă uh, copleșesc cu cifre, însă uh, dacă sunteți interesați, uh, puteți să vă uitați în raportul nostru pentru 2011-2012. O altă activitate importantă pe care o desfășoară rețeaua noastră este organizarea întâlnirilor. În fiecare an au loc trei asemenea întâlniri, două în statele membre care dețin președinția prin rotația Consiliului și o a treia în Haga. Uh, la sediul Eurojust. În perioada din primul raport, aceste întâlniri au avut loc în Ungaria, Polonia, Danemarca și Cipru. Iar uh, aceste întâlniri plenare sunt foarte importante pentru punctele de contact, pentru că așa ei pot să se întâlnească și să uh, își întărească um, um, încrederea reciprocă. Este de asemenea un foarte bun forum pentru luarea deciziilor în ce privește agenda EGN. În plus, în fiecare an, punctele de contact organizează întâlniri uh, la nivel național și regional uh, uh, finanțate din bugetul EGEN. Întâlnirile naționale sunt limitate la participanții din aceeași țară, practic toate punctele de contact din țara respectivă. La întâlnirile regionale se pot întâlni și participanți din alte țări decât cel care organizează. Și toate aceste întâlniri la nivel național și regional s-au dovedit a fi un plus pentru buna funcționare a rețelei, pentru că așa uh, se mărește nivelul de conștientizare, se creează relații mai strânse și se face schimb de informații. În 2011 au existat întâlniri naționale în Spania, uh, țările de jos, România, Finlanda și Regatul Unit și întâlniri regionale au fost organizate de către Finlanda, Austria, Austria de două ori de altfel, Germania, România și uh, Slovacia. și munca noastră um, nu se desfășoară doar la nivelul Uniunii Europene. Așa cum puteți să vedeți pe pagina um, internet, avem cooperări um, um internaționale Găsiți detaliile despre toate punctele de contact naționale, regionale și agenda rețelei. De asemenea, tot pe site-ul nostru internet există și instrumentele electronice care ajută pe practicieni în munca lor de zi cu zi atunci când au nevoie de cooperare în uh, cadrul domeniului penal. Atlasul judiciar și biblioteca judiciară sunt instrumentele cele mai folosite. Acest atlas vă permite să știți unde trebuie să trimiteți solicitarea pentru cooperare. În 2011 s-au făcut schimbări minore în acest atlas um, pentru ca prezentarea să fie uh, mult mai uh, um, user-friendly ca atare. Acum practicienii știu unde trebuie să trimită solicitarea, de exemplu, când e vorba despre un mandat de arestare european. Librării, um, biblioteca judiciară a fost creată și ea în 2011 în urma uh, concluziilor Consiliului din octombrie 2010 și în această bibliotecă se află o bază de date în ce privește instrumentele de cooperare internațională. De asemenea, există informații în ce privește punerea în aplicare acestor instrumente în diferitele state membre și decizii cadru europene, precum și notificările pe care le trimit statele membre în ce privește mm, autoritățile competente care se ocupă de diferitele aspecte. Actorii din rețeaua judiciară uh, uh, se regăsesc de asemenea în această bibliotecă în cooperare cu ERA, um, Academia de Drept Europeană, noi în 2011 și 2012 am organizat uh, mai multe uh, sesiuni de formare în limba engleză pentru uh, mai multe puncte de contact din Uniunea Europeană. În 2011 și 2012 rețeaua noastră și-a dezvoltat și și-a cultivat relațiile cu alte asemenea rețele din lume, rețeaua um, nord-americană, um, Ibered, rețeaua procurorilor din sud-estul Europei și rețeaua Commonwealth-ului în domeniul penal. Și ca tare am avut uh, un schimb de uh, informații uh, între uh, agenți și aceste rețele din alte părți ale lumii. În ceea ce privește îmbunătățirea cooperării în domeniul penal, ei bine, acesta este un punct permanent pe ordinea de zi a plenarelor EGN și în 2012 ne-am concentrat pe mandatul de arestare european, echipe de anchetare comună și drepturile procedurale, precum și cooperarea consolidată cu alte rețele. În ceea ce privește mandatul de arestare european, unul dintre aspectele evidențiate a fost că avem nevoie de o verificare proporțională înainte de a emite un um, mandat de arestare european. Acum vreau să vorbesc despre ce ne așteaptă pe viitor și uh, evoluțiile recente. Așa cum v-am mai spus, am, uh, mi-am început mandatul pe 1 decembrie 2014 și scopul și ambiția mea este să fac tot ce se poate pentru a dezvolta această rețea. Există mai multe uh, axe de dezvoltare. Mai întâi ce privește funcționarea EGN, secretariatul primește des uh, dovezi în ce privește rolul vital pe care îl joacă EGN pentru a facilita cooperarea judiciară. Însă, cred că aceste performanțe pot să fie îmbunătățite în continuare. Este foarte important ca punctele de contate gen să răspundă în termenul alocat atunci când sunt solicitate. De aceea este interesant să vedem în ce măsură punctele de contact chiar pot să își îndeplinească misiunea, ținând cont și de responsabilitățile pe care le au pe plan intern în marea lor majoritate. Funcționarea de zi cu zi a secretariatului este un alt domeniu în care putem să facem îmbunătățiri. Secretariatul joacă un rol crucial atunci când se pune problema dezvoltării EGN. Secretariatul este, ca să spunem așa, memoria instituțională a rețelei și trebuie să garanteze continuitatea activităților și să arhiveze ce se discută și ce se hotărăște în rețea. Deci ambiția mea este să îmbunătățesc, îmbunătățesc și mai mult funcționarea secretariatului EGN. Uh, Site-ul web uh, poate de asemenea să arate mai bine. Noi am făcut un pas de uriaș când am lansat în urmă cu câteva luni un nou atlas judiciar. Acum atlasul include toate deciziile cadru în ce privește instrumentele de recunoaștere reciprocă, ca de exemplu ordinul de sechestru, de confiscare, de supraveghere și așa mai departe. Însă, și aici ar trebui să depunem eforturi pentru ca toate informațiile de pe pagina web să fie tot timpul la zi. În ce privește migrarea satului nostru către portarul uh, e-justiție, e bine, vor exista niște consecințe uh, deloc neglijabile. Secretariatul este ajutat de câteva puncte de contact EGN uh, care urmăresc îndeaproape acest proiect și lucrează împreună cu uh, serviciul juridic de la Comisie. Încă un domeniu care mi se pare relevant, legăturile dintre uh, EGN și Eurojust. Cele două entități uh, își au propriile lor competențe și propriul lor rol și e bine să nu ne călcăm pe picioare. Eurojust nu trebuie să se ocupe de solicitări care îi revin de fapt uh, uh, rețelei noastre și de asemenea EGN nu ar trebui să coordoneze cazuri în care Eurojust este mai bine plasat ca să le uh, gestioneze. Așa lucrăm noi. EGN și Eurojust au elaborat un proiect comun, un document comun în care sunt descrise competențele lor respective și este un document care este disponibil în toate limbile oficiale și poate să fie consultat în oricare stat membru. Este un exemplu al um, cooperării noastre, pentru că noi vrem ca toate resursele să fie folosite în mod uh, eficient. Ca o urmare acestui document comun, putem să ne gândim la discuții ulterioare între Eurojust și EGN, pentru că acest document pe care l-am elaborat în comun poate să fie o, o bună bază de discuții. Evoluțiile relațiilor uh, dintre EGN și alte rețele din uh, state terțe. Aceste evoluții vor continua noi ne dorim să avem o bună cooperare cu toate statele membre dincolo de frontierele europene. Vreau să vă dau câteva exemple. Recent am început să lucrăm cu rețeaua procurorilor din Balcanii de Vest. A fost un proiect din 2014 și a fost finanțat de către Comisie. Noi ne doream să stabilim canale de uh, comunicare directă, inclusiv comunicare informală între EGN și uh, rețeaua procurorilor din Balcanii Occidentali, pentru că numai așa putem să avem o bună cooperare judiciară. Câteva cuvinte despre cea de-a șasea rundă de uh, um, evaluare reciprocă. Această a șasea rundă de evaluare este un bun punct de referință, pentru că știți că noi avem un grup de lucru intern uh, care se consacră uh, acestei evaluări, tocmai pentru a vedea care sunt uh, um, aspectele de îmbunătățit în funcționarea uh, cooperării judiciare. Și există recomandări atât pentru EGN, dar și pentru Eurojust. Și noi colaborăm pe deplin cu Eurojust în uh, implementarea acestor recomandări. Ca să închei, aș vrea să spun că este clar că uh, rețeaua europeană judiciară are un rol foarte important de jucat în cadrul cooperării internaționale juridice. Acest lucru se Mm, înțelege de la sine în uh, viața oricărui practician care are de-a face cu uh, aplicarea dreptului penal în chestiuni internaționale sau transfrontaliere și care are nevoie de cooperare internațională. Va exista uh, un rol crucial de jucat pentru EGN odată ce parchetul european va fi fost stabilit. și le vom putea da o mână de ajutor pentru anchetele uh, penale uh, care se poate să uh, ducă la o um, condamnare sau o punere sub acuzare. Cum vă spuneam, scopul meu este să continui să ameliorez activitățile și eficacitatea secretariatului pe care îl conduc. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-ați adresat-o E foarte important ca Parlamentul European să fie informat cu privire la activitățile EGN și va fi o mare plăcere pentru mine să revin uh, cu ocazia prezentării următorului raport uh, din partea EGN, respectiv pentru perioada 2013-2014, de îndată ce acesta va fi fost finalizat. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și uh, vă stau la dispoziție ca să vă răspund la toate întrebările pe care le-ați putea, le putea avea despre funcționarea celei noastre. Vă mulțumesc frumos, domnule Lovgren. Doamna Chimici dorește să vă pună o întrebare. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc reprezentantul um, rețelei um, judiciare pentru că ne-a explicat foarte bine cum funcționează cooperarea judiciară. Eu cred că atât în plan um, dreptului civil cât și al dreptului penal această cooperare este indispensabilă. Dar și în agenda pentru securitatea europeană s-a subliniat cum în domeniul penal magistrații naționali ar trebui să folosească mai mult asemenea uh, structuri, ca de exemplu pentru a putea uh, pune aplicare în mod eficient mandatul de arestare european sau ordinile de mm, sequestru sau de uh, înghețare a bunurilor. Totuși, aceste instrumente nu sunt folosite în mod sistematic, așa cum ar fi posibil și de dorit. Eu cred că deja a, s-a mărit numărul cererilor și solicitărilor trimise la punctele de contact, dar sunt convinsă că putem să facem mai mult și atunci cred că soluția poate să uh, fie să um, permitem uh, celor 400 de puncte de contact uh, să fie mai bine cunoscute, să le se facă mai multă reclamă. Eu împărtășesc ce spuse de dumneavoastră, dar ați vorbit și de raportul, relațiile dintre punctele de contact din EGN și Eurojust. Eu cred că este aspectul cel mai important de avut în vedere pentru ca EGN să se um, dezvolte mai bine, în plus de transferul uh, site-ului dumneavoastră către portalul uh, e-justiție. Deci, dacă puteți să ne dați mai multe informații despre uh, care sunt clar relațiile dintre punctele de contact EGN și Eurojust și cum puteți fără să vă uh, um, depășiți competențele, să oferiți mai mult sprijin autorităților judiciare, atât în ce privește, cum spuneam, dreptul civil, cât și dreptul penal, ca să putem să luptăm împotriva celor mai grave infracțiuni de natură transfrontalieră. Thank you, Mrs. Kinichi. As, uh, no... Mulțumesc. Nu sunt colegi care mai doresc să intervin, așa că vă dau dumneavoastră din nou cuvântul domnului Lefgren. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Cinichi pentru intervenție. I agree totally. Uh, it is about most... Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și așa cum am mai spus, e foarte important ca aceste instrumente să funcționeze cum trebuie. Mai sunt și alte lucruri care pot fi făcute în sensul acesta, Deja am menționat contactul uh, mai uh, apropiat între Eurojust și celelalte autorități. EGN a fost un, uh, o rețea creată exact în acest sens, pentru a asigura o cooperare strânsă. ultimii ani am elaborat un document comun pentru a explica cu ce ne ocupăm noi exact. Asta e o cale de a proceda. Apoi ar mai trebui ca reprezentanții Eurojust să înțeleagă ce facem noi la IGN putem să facem un schimb de bune practici și, de fapt, exact asta facem acum. Avem rapoartele de evaluare și există mai multe țări care au dus cooperarea și mai departe în plan național. Asta facem acum. Facem o analiză și elaborăm un soi de plan de acțiune împreună cu Eurojust pentru a ne îmbunătăți și pentru a inspira alte state să facă la fel. That easy all the time. We have... Nu e întotdeauna simplu, există țări mai mari, mai mici în UE și firește că atunci când e vorba de țările mari, e mai greu poate them too. Uh, but there are countries, uh... să realizăm astfel de măsuri, dar de pildă Germania, care după părerea mea e o țară destul de mare, ei au găsit o soluție de coordonare și care este și una foarte bună și de asemenea este și un exemplu foarte bun pe care putem folosi în cadrul discuțiilor EGN, în discuțiile pe care le avem cu Eurojust, în sensul de a îmbunătăți colaborarea noastră. Sper că pe undeva acest lucru răspunde întrebările noastre. Stimată doamnă.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

Dear colleagues, I would like to ask... Dragi colegi, aș vrea să vă rog să vă așezați. There are still some negotiations going on, but may I... Se mai poartă negocieri, însă vă rog să luați loc. I would like to start The vote, please. Thank you. So we will go from the less difficult towards the more Bun. voting list today. I count on your cooperation. Haideți că am ajuns la o listă de votare. Ultima, dar este și cea mai complicată. Mai este o listă de votare unde o să vă rog să votăm direct electronic pentru că așa o să apucăm toți să avem parte de un rezultat corect. De aceea, supun la vot proiectul de raport în legătură cu recomandarea Consiliului în legătură cu aderarea Croației la mm, inițiativa de combatere a ă, corupției. Doamna Uitmanova, nu sunt amendamente, vă rog, lăsați cuvântul. As it's a uh, final vote to... Vă rog, dacă vreți, puteți vota electronic, s-a deschis votul. Tanya, please. I wait you. Okay, so the vote is closed. Thank you, votul. And is adopted 44. Se adoptă 44 de voturi pentru, nu împotrivă nici abținere. Felicitări, doamnă Hutmenova. Mai departe, trecem la aderarea Croației la sistemul de asistență reciprocă și pe chestiuni penale. Doamna Birgit Zipel este raportor, doamnă, raportor nu, nu vreți să luați cuvântul, atunci trecem direct la vot. Așadar, votăm electronic, dat fiind că este un vot final, nu s-au depus amendamente. Vă rog, să a deschis votul. Vote is closed. 46 in favor, 46 de pentru, fără abține, niciun vot împotriva felicitări. The next report, uh, următorul raport, uh, raportul doamnei Wikström, în legătură cu minorii neînsoțiți. Începem cu propunerea de compromis. Cine este pentru primul compromis? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul cu numărul 10, ne este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, ne este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, ne este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendment fi, uh, 16 in favor. Amendamentul 16 împotriva abțineri. Uh, se respinge. Amendamentul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18, pentru, împotrivă, abține, se respinge. Votăm acum considerentele. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, nu e foarte clar, de aceea, haideți, votăm electronic, vă rog frumos. S-a deschis votul.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 avizul, de fapt amendamentul motivat e lingvistic, deci nu e caz să-l votăm. Mai departe, votăm tot textul cu modificări aferente și acum votăm electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. 49 in favor. 49 pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări și aș dori să vă rog să Uh, încredințăm un mandat de deschidere a negocierilor constituționale. Deschis votul, vă rog. S-a închis votul. 50 pentru 3 împotriva. Nu sunt abține. Felicitări, domn, doamnă Wikström și baftă. We go to the De Jong report. On... Trecem la raportul de Jong pentru sprijin juridic pentru persoane pentru suspect și persoanele private de libertate și, de asemenea, asistență juridică în procedura de arest privind mandatul european. Așa cum mi s-a spus, <clears throat> există diferențe dintre grupuri și de aceea aș vrea să verificăm electronic tot votul. Proceed. We have a, a compromise amendment first, but for to this... Avem o serie de propuneri de compromis to, to this. Yes, there, is an oral amendment to the first compromise amendment, so I will... Există un amendament oral, așa că, doamna Dati, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Je souhaiterais vous présenter l'amendement. Bună ziua, doresc să prezint amendamentul oral care a fost depus în numele grupului meu, PPE, o să vedeți uh, conținutul amendamentului și la sfârșitul listei de vot care v-a fost uh, trimisă. Amendamentul vizează să limiteze sfera de aplicare a directivei la acele cazuri de privare de libertate, așa cum a propus Comisia Europeană. De ce? Deoarece altfel această directivă va fi un drept fictiv, nu va fi niciodată aplicată, va costa prea mult și va fi imposibil de pus în aplicare. Suntem realiști, vrem să existe acest ajutor jurisdicțional, dar să se limiteze doar la cazurile de privare de libertate. Este un amendament indispensabil pentru grupul nostru politic pentru ca poziția Parlamentului să fie una realistă și dreptul la ajutor jurisdicțional să fie un drept efectiv și care să fie pus în aplicare pentru persoanele vizate. Și vă rog frumos să susțineți acest amendament. The rapporteur, Mr. De Jong, would like... Mulțumesc, domnul raportor De Jong. Try the other one. Încercați la acela microfon dacă nu vrea? Mrs. Dati, if you close... Doamna Dati, dacă ați fi drăguță să opriți dumneavoastră microfonul, poate pornește la colegul. Acum merge, iată că a mers. Bravo. Deci, doresc să mulțumesc PPE-ului pentru că știu că au intenții bune cu acest amendament oral, mă tem însă că se schimbă natura amendamentului de compromis. De aceea, numele grupului și membrilor ne împotrivim acestui amendament. Yes, and Mrs. Zippel. Doamna Zippel vreau pur și simplu să spun exact același lucru. Nu mai vrem să modificăm uh, area de acoperire așa încât și grupul socialiștilor și democraților se împotrivesc. Mulțumesc, doamna Wikström. Și noi, în egală măsură, ne împotrivim. Pentru că se schimbă area de acoperire radical, motiv pentru care nu suntem de acord. Bun, atunci o să supun la vot amendamentul de compromis fără amendamentul oral, dat fiind că s-au împotrivit grupurile, s-a deschis votul, votăm electronic, vă rog. Amendamentul de compromis 1, fără amendamentul oral. The vote is closed. S-a închis votul. 32 pentru, 21 împotrivă, abțineri. We go to amendment 87. Amendamentul 87, cine este pentru? Împotrivă. A... Ok, electronic, please. Votăm electro electronic. So the vote... Și aici era destul de limpede, s-a deschis votul. The vote is S-a închis votul. 43 de voturi pentru 10 împotrivă o abținere. Atunci, amendamentul 89 și acolo avem un amendament oral. Și întrebarea mea... Da, doamna dati, Mulțumesc, doamna președinte. Numele PPE-ului și de comun acord cu celelalte grupuri, am dorit să venim cu o propunere de amendament oral care se referă la amendamentele 89, 108 și 112. Dorim să se înlocuiască partea, citez, sau alte acte cu forță de lege juridică din partea Uniunii Europene să se locuiască pur și simplu cu orice alt instrument juridic cu forță de lege al Uniunii Europene în legătură cu garanțiile pentru copiii care sunt bănuiți. Vă rog, dacă puteți susține acest amendament. Atunci, mulțumesc, doamna Dati. O să uh, supun la vot amendamentul lor care i s-a dat citire. Deschid votul. S-a închis votul. 43 in favor. 43 pentru, 8 împotrivă, o abținere. Mai departe, amendamentul 20. S-a deschis votul. I, now it's now it's open. Sorry. Acum s-a deschis, acum s-a închis. 31 in favor, 23 against. 31 pentru 23 împotrivă, nicio abținere. 97 s-a deschis votul. I close the vote. S-a închis votul. Fifty-four against, one in favor. 54 împotrivă, doar un vot pentru. 98. I, uh, I open the vote. S-a deschis votul. I... The vote is closed. S-a închis votul. 30 pentru 25 împotrivă, deci se adoptă. 21. I open the vote. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe. 102, it is compatible. With 21, I open the vote. La 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe. 104 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. It's rejected. Uh, we go to 108 with 108 with the oral amendment as 108 cu amendamentul, cum am mai spus, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 12 with the oral amendment. The vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. In adopted. Uh, we go to 114. The vote is... Să deschizi votul la 114, vă rog. It is closed. It's rejected. Se respinge. Then 116, the vote is open. 116 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 23. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. Mai departe, amendamentul 24. S-a deschis votul. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Hundred twenty-three. The vote is open. The vote is closed. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 100, nu, 124. 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am ajuns la amendamentul de compromis cu numărul 3. Acolo avem un vot pe părți și prima parte acum o să pun la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe. Amendamentul de compromis cu numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe. Amendamentul de compromis cu numărul 6. Avem o solicitare de vot pe părți, așadar, prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, amendamentul 6, partea întâi s-a închis votul, se adoptă și acum partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Then uh, we go to mai departe. Și ce facem dacă partea a treia? Ok. E respinsă. We go. Păi, Compromise 5. Trecem la compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. We go to compromise amendment 7. 7, amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. Aha. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul de compromis numărul 8. Mhm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 2, suntem la considerente. S-a închis votul. Se adoptă, în mod evident. Eu open the vote? The vote is closed. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 4. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul cu numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. Apoi, amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 7 și 41 sunt identice. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 42. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9 și 45 sunt uh, amendamente identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul, amendamentele 10, 46, 47 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 49 este compatibil cu 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Așa că mergem mai departe. La 54 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 59.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 Închidem votul. 31 împotrivă la 24. Se respinge. Amendamentul 60 atunci. Deschid votul. Închid votul. Și se respinge. Trecem la 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 66. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73 compatibil, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Mie... S-a deschis votul. Se adoptă. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 7-7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Optzeci. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 81. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 82. S-a deschis votul. S-a închis. Then we go to the vote on the text. Și acum votăm textul astfel amendat. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. It's adopted and we have to take the decision on the se adoptă. Trebuie să luăm o decizie cu privire la deschiderea negocierilor, cu mandatul de negociere și compoziția echipei de negociere. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a deschis votul. You have it. Congratulations. yes, Mr. De Jong? Se adoptă. Domnule De Ion, vă rog. Doar de clarificare. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare. A fost un exercițiu foarte dificil și mă bucură faptul că la sfârșit a existat o majoritate substanțială pentru ca să putem începe împreună negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult și eu vă mulțumesc, domnule De și mulțumesc, dragi colegi, pentru cooperarea la vot. Doamnă Wikström și dumneavoastră, profit de această ocazie, spune doamna Wikström, pentru a mulțumi raportorilor din umbră și tuturor celor care au contribuit atât de minunat la faptul că sperăm că nu mai trimitem copii de colo-colo ca niște pachete prin poștă în Uniunea Europeană. E o victorie pentru toată lumea. Mulțumesc, Cecilia, spune președinta. Dragi colegi, trebuie să ne continuăm uh, lucrările. Trebuie să fac un anunț. Următoarea parte, anunț următoarea parte a reuniunii noastre și apoi vă eliberez. Ne vedem în PHS 350 cu Comisia Econ și acolo are loc un alt vot, așa că vă rog frumos să mergeți într-acolo pentru că începem la ora 12 fix.